munca în comisia noastră în această dimineață. Și încep cu ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Așa cum știți, procedura pentru comisari, numirea comisarilor europeni nu a fost încă finalizată, nu avem portofoliile acestora, așa că comisia noastră nu poate să adopte întrebările scrise în acest moment. De aceea vom uh, face o procedură scrisă, o, îi vom delega pe coordonator să se ocupe de aceste întrebări scrise. Dacă nu e nici o obiecție cu privire la această delegare spre coordonatori, atunci putem considera ordinea de zi adoptată. Niciun comentariu? Bun, în acest caz, permiteți-mi să trec la informații în legătură cu coordonatorii. A trebuit să facem o corectare în ceea ce privește speciile străine, speciile străine invazive. Acest subiect a fost aprobat în aprilie, în acest an raportul cu această temă dar pentru că mandatul legislativ s-a încheiat, nu am avut serviciile juridice și lingvistice nu au avut destul timp pentru a aproba acest raport înainte de votul final în plenară. De aceea s-au făcut niște corectări la document. Acestea vă vor fi comunicate la următoarea sesiune plenară. Dacă nu există niciun fel de comentarii cu privire la aceste corecturi, le vom considera adoptate și aceste modificări lingvistice vor fi și ele considerate aprobate. Aceasta a fost prima comunicare. Acum vreau să vă spun despre interpretare. Azi avem 21 de limbi disponibile pentru dumneavoastră și ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă pe internet. Permiteți-mi să trec la următorul punct și anume vot. Avem avizul Envy. Pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, toate secțiunile, eu sunt raportorul pentru aviz. Nu voi face nicio fel de introducere pe subiect, vreau doar să vă spun că în primul rând vom vota partea care are de-a face cu cifrele și așa și trebuie să facem și apoi vom vota raportul ca atare. Voi și începe atunci cu votul. Dacă toată lumea e pregătită, poate să ridice mâna, așa vom vota, dar dacă va fi necesar, vom apela la sistemul electronic de vot ca să ne verificăm. Primul amendament al raportorului 6300, cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna împotrivă abțineri, se adoptă. Al doilea amendament, Eckhout, 6334, cine pentru, împotrivă, se respinge. Nu, îmi pare rău, se scuză președintele. A trebuit să verificăm la acesta. Și eu abia mă obișnuiesc cu lucrurile, spune președintele. se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi pare rău, spune președintele. Trecem. Possiamo solo chiedere al collega di... Îl rog pe colegul care are o problemă cu cartela de vot să își schimbe locul pentru moment. Vă rog, schimbați locul pentru că, din păcate, nu avem niciun fel de sprijin tehnic aici pentru asemenea probleme. Aceasta e soluția practică pe care o avem la problema dumneavoastră. Bine, amendamentul iCloud 6333 pentru împotrivă se adoptă caut amendamentul 6332, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul raportorului 6301, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul Conecina Ferreira 6344, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul raportorului 6302, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul raportorului 6303, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Conecina Ferrera 6338, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi pare rău, spune președintele, se respinge în mod clar se respinge. Amendamentul raportorului 6305, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Conecina Ferreira, amendamentul 6341 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Raportorul 6304 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportorul 6306 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportorul 6307, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul raportorului 6308, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rivasi 6336 pentru împotrivă abțineri se respinge. Conecina Ferreira amendamentul 6343 cine pentru împotrivă abțineri se respinge. Conecina Ferera 6345, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Conecina Ferera amendamentul 6346, cine pentru, cine împotrivă, abțineri, se respinge. Nod 6349, cine pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Holveni. Amendamentul 6350. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Caputo. 6352. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cer un vot în bloc de la 6309 la 6313. Sunt amendamentele raportorului. Niciun comentariu. Putem vota în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Rivasi 6337. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Giggle Takeout 6335, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6314, putem vota din nou în bloc până la 6319, toate ale raportorului Vistor DB. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6317, Wilmut și alții. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Belet 6348 a fost retras. Trecem la 6351. Gal Holveni. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Cadenbach 6353 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ale raportorului, amendamentul 6320, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Conecina Ferreira 6339. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. șase trei doi unu ai raportorului cine pentru împotrivă abțineri se adoptă 6322 al raportorului cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Conecina Ferera 6340 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6323 și 6324 le putem vota împreună. Cine e pentru? Nu, îmi pare rău, spune președintele, le votăm separat. Primul 6323, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6324, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Conecina ferera 6342, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc, dacă îmi dați voie, de la 6325 până la final, la 6331, nu? Atunci, 6325, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6326 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6327 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6328 cine pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 6-3-2-9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6-3-3-0. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6-3-3-1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la aviz. Începem cu amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4 pe două părți, prima parte, cine pentru, cine împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 e caduc. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pe două părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final acum. Prin vot electronic s-a deschis votul. A votat toată lumea. PPE-ul are două voturi în plus. Așa că vă rog, cei de la PP, cei doi membri supleanți, PP-ul aveți două voturi în plus. Bun. S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm. Continuăm cu votul. Cum v-am spus și înainte, liniile directoare în ceea ce privește audierea comisarilor, comisarilor desemnați, au nevoie de trei întrebări scrise din partea comisiei noastre. Așa cum știți, procedura este puțin suspendată pe moment, e destul de târziu, așa că la ședința coordonatorilor am hotărât să îi cerem Comisiei să delege această decizie coordonatorilor pentru cele trei întrebări care trebuie să fie redactate dinainte. Trebuie să ratificăm prin vot această decizie, așa că vă întreb, sunteți de acord să avem această delegare la coordonator? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? avem o majoritate pentru. Așa că acum putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. și anume poziția Consiliului pe în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. În primul rând ar trebui să dau cuvântul Consiliului, președinției italiene, astfel încât să ne spună care este poziția Consiliului pe subiect, după care, bineînțeles, vom deschide dezbatere. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, și membrilor Parlamentului, pentru că ne dați oportunitatea de a vă spune câte ceva despre conținutul pe care îl are acest document, și anume poziția Consiliului pe acest dosar. Credem că este un dosar foarte, foarte important. Directiva în ceea ce privește restricționarea sau interzicerea cultivării OMG-urilor e o prioritate legislativă pentru președinția italiană. De aceea sperăm că va fi posibil să colaborăm cu dumneavoastră într-un mod foarte bun și vorbesc cu doamna Frederic Ries, mai ales, care e raportor din umbră și cu care sper că vom ajunge la un acord cât de devreme posibil. După cum știți, un acord um, politic în Consiliu a fost atins după ani de negocieri. Timp de ani s-a încercat să se ajungă la un text de compromis care să poate să fie acceptabil și apoi, după ce s-au depus eforturi uriașe, făcute de predecesorul, predecesorii mei din președinția greacă, mulțumită muncilor, s-a ajuns la un compromis. 26 de state membre, o vastă majoritate, a votat pentru. Scopul acestui act legislativ e să aducă un echilibru între uh, nevoia de a menține sistemul de autorizare, dar în același timp să răspundă și la nevoile pe care și le-au exprimat foarte multe state membre, dar și opinia publică, și anume să existe o mai mare flexibilitate pe această chestiune în statele membre, astfel încât să se țină cont de specificitățile naționale, de condițiile regionale și condițiile locale Există diferite motive pe care vi le-aș putea cita. De exemplu, politica agricolă, chestiuni care țin de politica agricolă. Repet, s-au depus de eforturi uriașe pentru a ajunge la un text de compromis. Baza acestuia a fost nevoia de a crea flexibilitate în statele membre și s-a menționat subsidiaritatea, principiul subsidiarității stă la baza acestei decizii în primă lectură. Sperăm că sunteți de acord cu noi. În ceea ce privește conținutul propunerii, voi trece pe scurt prin acesta. Noul element care a fost introdus de Consiliu e următorul. Există un mecanism de opt-out în două etape. Acest mecanism în două etape de opt-out are ca scop garantarea certitudinii legislative, atât cât e posibil. Într-un uh, stadiu, stadiu inițial, statul membru, prin intermediul comisiei, cu medierea comisiei, poate să ceară autorizare aceasta este prima fază a procedurii de autorizare. Prin comisie pot să îi ceară candidatului să își restricționeze aria geografică pentru autorizare. În această fază inițială există, astfel încât să ajungem la un acord încă de la început și să îndepărtăm orice fel de problemă încă de la începutul procedurii așa că există un consens tacit. Autorizarea este per se restricționată și zona geografică, unde nu se ajunge la niciun fel de compromis, cel care și-a depus candidatura pentru autorizare nu e de acord, statul membru poate să restricționeze sau să interzică pe teritoriul său cultivarea OMG-urilor și trecem la cea de-a doua etapă. Avem aici niște dispoziții care guvernează felul în care se va merge mai departe. Consiliul a decis să se folosească de structura existentă și anume o listă deschisă care conține motivele care pot fi prezentate de statele membre pentru limitare sau restricționarea cultivării. Puteți să analizați această listă mai în detaliu mai târziu. Avem niște exemple pentru dumneavoastră. De exemplu, pot să existe obiective care țin de politica agricolă, obiecții economice, în ceea ce privește restricționarea cultivării OMG-urilor pentru anumite produse. E o listă lungă, însă e o listă deschisă. Apoi, în ceea ce privește alte părți ale acordului, cred că ar trebui să subliniez o adăugare la negocieri, la sfârșitul negocierilor, o adăugare care, pe parcursul procesului de autorizare, le permite statelor membre, atunci când au noi obiective sau noi circumstanțe, pot apoi să mai restricționeze sau să interzică. Măsurile din mecanismul de opt-out pot să continue și statul membru și după autorizare, totuși statul membru are dreptul de a restricționa sau interzice cultivarea OMG-urilor. Totul merge mână în mână cu ce a hotărât în primă lectură Parlamentul în ceea ce privește măsurile tranzitorii ale implementării propunerii legislative. În ceea ce privește temeiul juridic, Consiliul a hotărât să mențină temeiul juridic care a fost sugerat inițial. ținând cont de funcționarea pieței interne și importanța acestui act juridic. Cât sub forma legală a acestui document, Consiliul, după cum veți vedea, a decis să modifice natura juridică a actului. Întâi Comisia propusese un regulament Însă, după ce Consiliul a studiat foarte bine problema, s-a ajuns la un acord și anume să se transforme acest regulament într-o directivă. Noi credem că directiva este forma mai potrivită, instrumentul mai potrivit, pentru că le oferă spațiu de manevră statelor membre și spațiu de decizie. Nu e un act care este direct aplicabil direct pus în aplicare de operatori. Acesta e stadiul în care ne aflăm. Vom face și o comunicare oficială spre Parlament pentru următoarea sesiune plenară și anume cea din 15 septembrie. Și astfel va fi început procesul celei de-a doua lecturi. Cum vă spuneam și înainte, înainte de președinția italienească, aceasta pentru președinția italiană este un subiect foarte important și important și pentru opinia publică, care a trimis semnale foarte clare în ultimul timp. E un subiect care îi e drag publicului e foarte, e foarte aproape fermierilor, consumatorilor, așa că avem o datorie politică să acționăm cât de curând posibil. Și sperăm că împreună cu doamna Ris, raportorul din umbră și cu fiecare dintre dumneavoastră o colaborare foarte bună, astfel încât să putem să ajungem la, un, la o hotărâre pe acest subiect. Sper că am fost destul de clară. Îi mulțumesc președintelui Comisiei și vă mulțumesc tuturor că mi-ați dat posibilitatea de a mă afla alături de dumneavoastră și de a vă prezenta conținutul poziției comune. Și sper să aibă un sfârșit fericit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Venturelli, pentru prezentarea din partea președinției italiene a poziției Consiliului. Haideți să vedem ce, cum ne organizăm. Propun să avem două runde de întrebări, mai întâi din partea coordonatorilor și apoi raportorilor, a raportorilor din umbră, după care, bineînțeles, vom da cuvântul în sală la finalul primei runde vom da din nou cuvântul, runde de întrebări, vom da din nou cuvântul Consiliului pentru a răspunde întrebărilor Dau cuvântul domnului Iris, raportor, raportorul Parlamentului European. Aveți cuvântul, doamna Iris. Mulțumesc. Am voie să pun mai mult de două întrebări sau, sau dat fiindcă avem un prim schimb de păreri fără, fără a avea un document, lucru care este foarte binevenit, avem dreptul decât la două întrebări può tranquillamente parlare eh, rappresentando la propria posizione. Può tranquillamente parlare e poi... Da, sigur, eh, puteți lua cuvântul pe larg și dacă aveți întrebări de adresat președinției italiene, puteți să le adresați, bineînțeles. Mulțumesc, domnule președinte. Am efectuat o primă analiză, suntem încă la începutul procedurii, care îmi permite astăzi uh, să merg mai departe decât uh, uh, câteva întrebări în ceea ce privește acest acest uh, dosar care a fost blocat mult timp, uh, care a fost în fașă mult timp și uh, aștept cu nerăbdare explicațiile președinției italiene și astfel avem ocazia să adresăm întrebări Consiliului și Comisiei, fiindcă suntem cu toții de acord că um, părerile sunt împărțite pe marginea acestui subiect și s-au însuflețit pasiunile și Parlamentul um, a dovedit la prima lectură că uh, Opinia publică este foarte exigentă și era urgent, ca să nu spun mai mult, să se deblocheze situația care a fost blocată din cauza problemelor procedurale la nivelul autorizării europene, autorizației europene ce necesită o deblocare din partea statelor membre, iar realitatea ne arată din nou acest lucru, atât cât și pentru procedurile de interdicție care, eh, bine, Italia, Polonia știu foarte bine acest lucru, care sunt contestate de justiția națională și europeană, deci sunt conștientă foarte tare de provocările prezentate și și, sunt on, și mă bucur foarte mult că am avut onoarea să-i, să urmez lui Corin Lepage, care a înfăptuit o muncă uriașă de colaborare și de coeziune, care a fost extrem de importantă pentru obținerea de progres pe marginea majorității punctelor. Trebuie, trebuie amintit acest lucru cu o majoritate absolută care ne este foarte importantă, fiindcă nu este doar um, un lucru fără însemnătate. Dacă dorim să să inversăm uh, unele elemente ale poziției comune care uh, ne-au survenit aici. Avem nevoie de acest lucru. Deci, iată, putem să trecem în revistă punctele asupra căruia Parlamentul European a dorit să își evidențieze diferența de opinie. Este lista deschisă de uh, lista deschisă de care a fost care a fost mai slăbită, să zicem, edulcorată, pe care Parlamentul European uh, o dorea mai uh, clară, uh, împărțită pe subcategorii în ceea ce privește incidențele de mediu, social-economice, folosirea solului, amenajarea teritoriului și mai departe, posibilitatea de a folosi procedura opt-out pe baza unor argumente științifice complementare. Această bătălie, mai mult decât semantică, care pe care am dus-o în ceea ce privește argumentele științifice sau cele complementare. Statele membre au um, dreptul de a contesta acest lucru, iar acest lucru este foarte important și reprezintă o diferență față de poziția comună și temeiul juridic este la fel de important. Parlamentul dorește uh, articolul 192 pentru, ca temei juridic pentru mediul înconjurător, care nu a fost reținut de către Consiliu. Acest lucru este foarte important, iar în ceea ce privește forma a vorbit uh, reprezentanta președinției despre trecerea, către o, trecerea la o directivă. Înțeleg uh, pentru că dar o, o directivă fără termen de transpunere, am bine, ce înseamnă această schimbare de formă în afară de o schimbare pur și simplu formală? De ce, de ce nu s-a menținut acest temei juridic 192 care totuși ne permite să uh, avem mai, să oferim statelor membre mai multă flexibilitate în ceea ce privește motivația în momentul în care vor trebui să își justifice solicitările de interdicție și chestiunile de mediu care pot fi invocate de statele membre, aceasta este o chestiune mult mai argumentată, mult mai precisă din partea Parlamentului European și aș dori să știu de la Consiliu sau Comisie ce înseamnă uh, aceste obiective distincte ale EFSA și care sunt exemplele, fiindcă avem deja exemple. nu așa? Uh, și uh, vom, vom intra în, în această poveste. Uh, și apoi eh, piatra unghiulară, să zicem, această nouă etapă, știu foarte bine că va că există și în legislația privind biocidele acest lucru, dar este o noutate până la urmă și fiecare dintre uh, actorii implicați își dă seama de acest lucru. Nu am încă pe, încă pe acest drum, nu știm cum vor fi negocierile, deci se, se creează foarte multe iluzii. Am văzut acest lucru care este reacția în ceea ce privește derularea acestor negocieri. Avem acum prima etapă a acestor negocieri în, uh, între statele membre care doresc să interzică și să nu negocieze prea mult și Franța, știu, mă uit la Gilles dar știu că Franța uh, nu dorește să fie negociator cu, au, cu eh, companiile care doresc să obțină această autorizație. Deci aș vrea să știu care este părerea Comisiei privind modul în care percepe rolul său de a, de a, de a fi intermediar, de a, de a înlesni această etapă a procedurii care, care pe, pe, pe mine mă, eh, mă, mă lasă perplexă la ora actuală. Uh, Apoi, în ceea ce privește condiționalitatea și compatibilitatea acestei prime etape, acestei faze 1, cu obiectivul, obiectivul principal al textului, fiindcă revenim aici eh, la rostul acestei, acestei, acestei directive, al obiectivului nostru este acesta, de a permite statelor membre care doresc acest lucru de a interzice cultivarea uh, OMG-urilor. Mă întreb dacă această fază 1 este compatibilă și dacă merge în filozofia sa pe această cale. Iar în ceea ce numește condiționalitatea, iar aici eh, ne-a spus doamna Venturelli, ne-a vorbit despre acest lucru, de ce să se condiționeze procedura de autorizare națională pe baza unor eh, criterii precise? De ce să fie condiționată de această utilizare a fazei de negociere? Putem să negociem, deci, să folosim acest lucru dacă, am, dacă s-a folosit deja procedura de negociere. Ei bine, acest lucru nu riscă să transforme faza numărul 2 și când spun asta, mă tem să nu se întâmple acest lucru. Deci în faza numărul 2, care este piatra unghiulară, toate argumentele științifice și așa mai departe, este piatra unghiulară a muncii noastre de 3 ani. Nu, e, nu există riscul de a fi, de a fi trecută pe margine. Uh, mai sunt câteva argumente unde aș dori să aflu mai multe explicații. De ce nu s-a cerut uh, opinia uh, Parlamentului privind un alt lucru care, iar este un amund, dar nu neapărat neimportant ceea ce privește coexistența culturilor, care este foarte important pentru toate filierele uh, bio și nu numai pentru cele, pentru cele tradiționale și pentru răspunderea financiară, liability. Comisia ne spune că avem un alt text din 2004 în ceea ce privește răspunderea financiară. Știm foarte bine că eh, aici este răspunderea statelor membre în momentul în care trebuie plătite desfăgubiri pentru aceste filiere tradiționale și bio și că acestea nu sunt suficiente, nu, se compen- nu sunt despăgubite destul, eh, nu sunt despăgubite destul aceste entități, deci mă, o să mă opresc aici. Sunt sigură că mai sunt și alte întrebări și aș avea și eu alte întrebări, dar și colegii mei sunt sigură că mai au alte întrebări și așteptăm cu nerăbdare răspunsul uh, Consiliului și Comisiei. Grazie, la raporter per questa eh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamne raportor, pentru această prezentare și deschiderea dezbaterii. Dau acum cuvântul uh, domnului Köstinger de la PP raportor, doamnei Köstinger, mă scuzați, de la PP. Mulțumesc uh, foarte mult uh, președinției italiene pentru această prezentare a compromis, uh, compromisurilor care au fost de mult așteptate. Doamna Aris a spus deja că în 2011 Parlamentul și-a prezentat poziția foarte limpede. Dacă ne uităm la rezultatul votului, uh, vedem foarte clar că în Europa se dorește un uh, sistem de autodeterminare în ceea ce privește plantațiile de OMG-uri. Un uh, sistem uh, care să funcționeze corect. Avem, am avut legislație privind semințele care a fost uh, elaborată mai devreme, dar este clar că chestiunea cultivării OMG-urilor este o chestiune de mare anvergură. În Europa, reacția este de respingere a OMG-urilor, mai ales a activității multinaționalelor care doresc să obțină monopolul asupra pieței semințelor în Europa era, venise vremea să, să facă ceva Consiliul, să obținem un document de la Consiliu și cred că compromisul este poate nu cea mai bună soluție, dar uh, o soluție corectă. Parlamentul uh, ar fi dorit uh, să, pe alocuri să fie mai strict, dar chiar și așa lucrurile totuși s-au îmbunătățit semnificativ în Europa noi avem politica pașilor mici pentru a acoperi o distanță mai mare. Procedura celor două faze este binevenită. Două etape. Au, au spus unii că această procedură va crea multe probleme Ați putea să ne dați mai multe informații aici? Parlamentul a făcut uh, solicitări clare la nivel economic. Eu vin dintr-o țară cu ferme mici, foarte multe ferme bio, iar aici, iar în țara mea, coexistența culturilor este crucială. Sunt țări care resping din capul locului OMG-urile și au nevoie de certitudine juridică. Încă o dată mă adresez comisiei aici pentru a ne oferi mai multe detalii aici, fiindcă în cadrul opiniei publice uh, se fac auzite glasuri împotriva OMG-urilor care nu sunt mulțumite de ce facem noi aici. Cred că trebuie să ajungem cât mai curând la a doua lectură și să ne mișcăm rapid. Aștept cu nerăbdare uh, reacțiile dumneavoastră. Să nu uităm că este un subiect delicat acesta. Iar noi trebuie să avem o poziție clară și să ținem cont de faptul că există state membre care uh, se opun cu vehemență organismelor modificate genetic și avem nevoie de o legislație uh, solidă. Mulțumesc din partea socialiștilor. Domnul Parniu. Mulțumesc, domnule președinte bucur că avem acest schimb de păreri și vreau să mulțumesc uh, reprezentantei președinției Consiliului, iar uh, noi la grupul nostru considerăm că este vorba despre una dintre dezbatele politice cele mai importante la ora actuală dar uh, trebuie spus în egală măsură că decizia luată de Consiliul European pe 12 iunie reprezintă un pas important. Această propunere, după cum știm, aduce mai multă certitudine juridică în ceea ce privește decizia statelor membre care doresc să restrângă sau să interzică cultivarea organismelor modificate genetic pe teritoriul țărilor, așa cum a spus foarte bine doamna raportor uh, Frederic Ries. Pe viitor, se vor putea invoca noi eh, motive, politica de mediu, motive social-economice, nevoia de a evita prezența OMG-urilor în alte produse agricole, care să contaminează alte produse agricole. În următoarele luni, eh, iar iată am avut, eh, avem acest prim schimb de păreri prin întrebări adresate Consiliului astăzi, iar Parlamentul European trebuie să să concretizeze uh, această decizie care a fost luată pe 12 iunie. Acest text are nevoie de îmbunătățiri, iar aici avem nevoie de o adevărată a doua lectură pentru a putea să ținem cont de ceea ce am hotărât înainte de acest dialog tripartit și aceast- înainte de această decizie în unanimitate a Consiliului European. Am uh, a avut și înainte unele propuneri, iar Parlamentul, aici, la Parlamentul European, care nu au fost preluate cu totul de, în, în cadrul deciziei de pe 12 iunie. Întrebarea care, pe care trebuie să ne punem este dacă textul Consiliului oferă un temei juridic destul de puternic pentru a putea interzice cu adevărat cultivarea OMG-urilor pentru țările care doresc acest lucru și dacă nu cumva uh, ar exista uh, o pondere prea mare a companiilor de biotehnologie în luarea deciziilor. Iată, acest lucru trebuie avut în vedere. Avem nevoie, trebuie să mergem și mai departe pentru a garanta libertatea statelor membre de a cultiva sau de a interzice cultivarea OMG-urilor, iar în numele raportorilor și în numele grupurilor, grupului nostru, bineînțeles, vreau să exprim unele semne de întrebare și uh, unele uh, propuneri pe care le vom înainta din această după-amiază, fiindcă ne uh, întâlnim cu domnul raportor și cu raportorii din umbră și de, vom discuta, deci, cum ar fi introducerea în compromis a noilor motive care ar putea permite statelor membre să refuze cultive, cultiv, uh, culturile de OMG. O listă clară a acestor motive ne va permite să evităm probleme ulterioare, decizii la acțiuni în justiție la Curtea Europeană de Justiție sau la OMC. Trebuie să stabilim și un sistem de, de răspundere în ceea ce privește daunele și compensația, compensația necesară trebuie să se consolideze regulile de valoare a riscurilor de către EFSA, care, care precedă comercializarea unor produse ce conțin OMG-uri și așa cum a spus Corin Lepage, trebuie să se evalueze riscurile și uh, lacunele existente, iar uh, știm foarte bine care a fost reacția lui Corin Lepage după decizia de, de pe 12 iunie, iar acest subiect uh, va trebui abordat din nou în cadrul procedurii de a doua lectură. Iar apoi va trebui să ne asigurăm că acest, această certitudine juridică poate fi consolidată în sensul acțiunilor pe care dorim să le desfășurăm în uh, cadrul celei de-a doua lectură în cadrul Parlamentului European. Grazie al Parnio. Adesso... Mulțumesc uh, domnului vicepreședinte Parnio. Dau cuvântul uh, colegului de la verzi, domnul Stas. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne, sunt de acord cu ce a spus doamna raportor RIS. Aceste chestiuni sunt foarte importante, mai ales în ceea ce privește temeiul juridic. Nu înțeleg de ce Consiliul nu s-a bazat pe propunerea Parlamentului European din 2011. și uh, temeiul juridic, articolul 192, trebuie să poate primim o explicație aici. În acest prim schimb de păreri, aș dori să ofer un context a acestei discuții. Am avut uh, deja uh, un dialog cu domnul Juncker, în care am abordat și subiectul OMG-urilor și ni s-a spus că regulile de procedură în ceea ce privește aprobarea autorizarea OMG-urilor uh, trebuie să fie revizitate. Nu se dorește ca Comisia să, să aprobe folosirea OMG-urilor când, atât timp cât nu există majoritate la Consiliu. Bine, asta este contextul acesta, asta este contextul acestor discuții. Și trebuie să avem în vedere în discuțiile noastre de astăzi. La Consiliu, nu s-a obținut o majoritate uh, în favoarea OMG-urilor. Din potrivă, din ce în ce mai multe țări sunt împotriva cultivării OMG-urilor. Trebuie să ne gândim că dacă există, va exista o renaționalizare a politicilor pe, în ceea ce privește OMG-urile. Țările care sunt împotriva cultivării la OMG-urilor la Consiliu s-ar putea să se opună mai puțin la Consiliu, fiindcă vor ști că după aceea acasă vor putea limita prezența OMG-urilor. S-ar putea ca acest, această situație să fie până la urmă o victoria lui Pirus. Uh, dacă, deci, politica OMG-urilor uh, se va concentra mai mult la nivel național, trebuie să garantăm, în primul rând, că nu că chestiunile legate de sănătate publică, de biodiversitate, de mediu înconjurător, toate acestea, că nu vor fi slăbite în cadrul acestei dezbateri și în ceea ce privește deciziile luate la Consiliul de Miniștri. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să garantăm faptul că uh, argumentele pe care le pot folosi statele membre pentru a respinge autorizarea OMG-urilor uh, sunt uh, suficient de solide. Mulți se tem că modul în care a fost elaborată propunerea Consiliului nu este suficient de puternic la nivel juridic și că apoi statele membre vor fi obligate vor, face, vor fi aduse în justiție de către producătorii de OMG dacă iau decizii împotriva acestora. Deci trebuie să avem o garanție foarte puternică în ceea ce privește uh, Uh, această situație. Apoi, uh, decizia ministrilor uh, de mediu înconjurător din decembrie 2008 este în continuare în picioare. Trebuie să spunem acest lucru, mai ales în momentul în care s-a hotărât că argumentele de mediu înconjurător trebuie să fie avute în vedere ca fiind un element crucial în ceea ce privește luarea de decizii cu privire la OMG-uri. Noi vom introduce amendamente în acest sens, fiindcă acestea sunt foarte importante în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, mai ales în momentul în care vorbim despre OMG-uri și se eh, intră în discuție folosirea unor eh, erbicide care, la care ar putea să devină rezistente plantele și toate acestea au consecințe asupra mediului înconjurător. Apoi, eh, statele membre trebuie să ceară o autorizație producătorilor de OMG-uri pentru, uh, pentru respingerea sau aprobarea anumitor produse. Noi considerăm că nu putem avea o procedură de opt sau doar 2 ani după luarea, de decizii, după luarea deciziei. E nevoie de această procedură oricând, fiindcă situația se schimbă, prejurile se schimbă, apar uh, noi informații, noi argumente științifice, apoi uh, avem nevoie de uh, coexistență și regulile în acest sens nu sunt suficiente la nivel național, la nivel transnațional. Avem nevoie de o reglementare mai clară în ceea ce privește coexistența culturilor. În această dezbatere, verzii se um, opun uh, documentului propus de Consiliu. Avem un acord la care am ajuns cu greu și pe care totuși l-am aprobat în la la care totuși am ajuns în Parlamentul European. Avem declarațiile de pe 8 iunie 2014 a domnului comisar Juncker și cred că trebuie să luptăm în continuare pentru poziția noastră din prima lectură și sperăm să uh, colaborăm în continuare cu raportorii din umbră, cu doamna raportor RIS, fiindcă sunt convins că doamna raportor dă dovadă de o mare deschidere pe marginea acestui subiect. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, doamnei Boylan. Thank you, Chair, and thank you, Mrs. Venturelli. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea, în primul rând, să o întreb pe doamna Venturelli dacă poate să ne spună mai mult despre evaluarea de risc pentru că acesta este foarte important pentru noi, impactul pe termen lung asupra biodiversității și a sănătății, așa cum se vede în propunerea făcută de Parlamentul European. Mai am și alte comentarii pe care vreau să le fac în legătură cu poziția Consiliului. În primul rând, salut faptul că au venit cu această propunere, deși trei ani mai târziu. Uh, dar cred că textul nu este suficient de puternic și are probleme juridice. Există mai multe îngrijorări în legătură cu poziția Consiliului și faptul că măsurile prevăzute în acestea sunt cele care au fost propuse și posibilitatea ca statele membre să impună măsuri de restricție sau să interzică OMG-uri pe o parte sau pe întreg teritoriul lor. De aceea este foarte important ca propunerea să fie un pic mai clară. Există o posibilitate deschisă uh, de evitare a taxelor uh, fiscale din partea companiilor și aceasta trebuie rezolvată la nivelul poziției Consiliului. De exemplu, nu pot uh, susține și nu pot înțelege faptul că statele membre trebuie să interzică OMG-urile, cerând în primul rând companiilor respective să nu le comercializeze pe teritoriul lor. Dacă companiile nu sunt de acord, atunci statele membre ar trebui să ofere argumente politice pentru a impune aceste interdicții. Deci ar trebui să folosim mai degrabă principiul precauției decât să uh, impunem statelor membre această povară suplimentară trecând prin companiile respective și ajungând la un conflict de interese. Sunt de asemenea de acord cu îngrijorările manifestate de vers și vreau să știu care este temeiul juridic pentru articolul 114 și 119 și să ne asigurăm că impactul agricol este recunoscut și că trebuie să existe motive suplimentare pentru cultivarea uh, OMG-urilor. O altă problemă importantă care n-a fost, um, n-a apărut în poziția Consiliului, chiar dacă statele membre doresc să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor, dacă statul membru are dreptul să le cultive, uh, nu există o protecție pentru statele vecine care nu doresc să cultive um, OMG-urile. Deci vreau să știu, vreau să văd că poziția Consiliului este foarte clară și delimitată pentru acele regiuni care interzic OMG-urile și cele care nu le interzic. Pe de o parte, trebuie să nu se submineze protecția socială și posibilitatea statelor membre de a lua propriile decizii pe teritoriul lor. Salut, deci, poziția Consiliului, dar consider că acesta este doar un prim pas, că există multe probleme care rămân în textul Consiliului și care trebuie rezolvate pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Având în vedere că mai avem încă șase colegi înscriși, dacă nu mai există și alte cereri de luare de cuvânt, atunci putem um, încheia aici uh, lista cererilor de intervenții și după aceea voi da cuvântul Comisiei și Consiliului pentru a răspunde întrebările dumneavoastră. Domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc președinției italiene pentru explicațiile foarte clare pe care le-au dat. Cred că, iată, după mai mulți ani am ajuns într-o situație oarecum mai bună. Dar această chestiune a fost esențială în Slovenia, înaintea alegerilor și chiar și după acestea. Și uh, chiar și în perioada estivală, în vacanță, pur și simplu nu eram lăsat în pace. Era o chestiune esențială pentru publicul larg și e o problemă importantă uh, pentru toți cetățenii statelor membre. Și eu, în calitate de apicultor, sunt foarte conștient de această problemă. Iar faptul că noi negociem acum un acord de liber schimb cu Statele Unite nu face decât să îngreuneze lucrurile deci, în ciuda faptului că transparența a fost îmbunătățită, există probleme în legătură cu temel juridic, așa cum a arătat doamna Costinger și alți colegi, și pot să vă spun că sunt de acord cu toate îndoielile care au fost manifestate în dezbaterea de astăzi. Și dacă țin cont de mesajele pe care le-am primit din partea cetățenilor, cred că impresia lor este că cei care cultivă OMG-uri au un fel de drept a priori de a pătrunde în anumite regiuni unde doresc să cultive OMG-urile, în timp ce cei care se opun OMG-urilor sunt uh, cei care reprezintă, de fapt, uh, să zicem așa, o adevărată piedică sau o adevărată problemă. Persoanele care sunt împotrivă trebuie să prezintă o adevărată listă de motive pentru care nu sunt de acord și cred că nu așa ar trebui să procedăm. Avem nevoie de o poziție clară în ceea ce privește dovezile științifice, dar dacă oamenii sunt împotrivă, atunci nicio dovadă științifică nu îi poate convinge. Și uneori e adevărat că oamenii au motive iraționale pentru a justifica pozițiile lor. E adevărat, dar în politică chiar și astfel de argumente iraționale sunt importante. Și sunt de acord și cu cele ce spunea domnul Staes. Nu suntem uh, de acord, dar aceste OMG-uri uh, cresc în natură și acestea sunt lucruri pe care știința nu le poate înțelege. Deci știința nu poate spune prea multe în legătură cu efectele pe termen lung, în legătură cu uh, toate aceste contaminări încrucișate. Trebuie deci să ținem cont de părerea cetățenilor, să menținem încrederea lor, să ne menținem posibilitatea de a spune nu și avem nevoie, pe de altă parte, de soluții la nivel european. Sunt, deci, foarte conștient atunci când e vorba de procesul de renaționalizare că trebuie să menținem această temă la nivel european și ar trebui să ne protejăm cetățenii și să protejăm mediul. Aș vrea, de asemenea, să știu care sunt acele chestiuni Uh, care sunt puse sub semnul întrebării din punct de vedere al controlului legal din partea președinției italiene și ce se întâmplă cu poziția anterioară a Consiliului. Deci, uh, Doamna Borsan, mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea cetățenilor europeni nu își doresc uh, cultivarea OMG-urilor la ei acasă și acesta este un lucru pe care n-ar trebui să ne neglijăm. Dacă neglijăm acest aspect, atunci, practic, suveranitatea statelor membre va avea de suferit și nu vom face decât să scădem încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene. Totul trebuie spus. O parte din statele membre permit cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor, altele nu. Unele dintre ele sunt chiar, se opun chiar sus și tare cultivării acestor OMG-uri. Această uh, problemă a arătat care sunt slăbiciunile acestui sistem și această nouă propunere a Consiliului dorește tocmai uh, să prevină astfel de probleme pe viitor. Cred că statele membre ar trebui să aibă mai multă marjă de manevră în ceea ce privește deciziile luate pentru propriile lor teritorii și aceasta și la cererea cetățenilor pe care îi reprezint aici. Iată de ce pun sub semnul întrebării propunerea pe care o discutăm astăzi și cred că pentru aceasta temeiul juridic ar trebui să fie întărit și e nevoie de măsuri restrictive la nivel național care să aibă mai mare putere de influență. Cred că dacă directiva se aprobă ca atare, atunci uh, nu ne-am putea opune interdicțiilor la nivel național. interzicere a anumitor produse ar crea situații destul de ciudate. Oricum, cred că proiectul care ne-a fost prezentat merge în direcția cea bună, dar pentru a atinge cu adevărat obiectivele sale, cred că ar trebui să fie modificat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Borden. Și acum, doamna Zomar. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că m-a interesat foarte mult acest subiect, dar de 50 de ani mă ocup deja cu ea, mai ales în ceea ce privește tehnologii de modificare genetică. Vreau să spun că sunt foarte împărțită în ceea ce privește deciderea, adică nu am reușit să mă decid, nu știu cum voi vota. Există multe care sunt pentru poziția Consiliului, însă din punct de vedere tehnic eu sunt cercetător în aceste domenii și totul din toate domeniile acestea e împotrivă. Mă bucur că cu noile directive statele membre au mai multă putere, însă vedem că e o problemă care o tot întâlnim în, ultimele, în ultimii ani și anume statele membre nu au reușit, nu au avut încredere să aibă o părere în ceea ce privește OMG-urile. Pur și simplu s-au uh, au avut foarte multe dubii, nu au putut să iau o hotărâre în ceea ce privește această autorizare. E ceva ce se încearcă să se rezolve prin această directivă. Statele membre, printr-o directivă, pot acum să dea un semnal, să spună da sau nu modificării genetice. Până acum, tot timpul, lucrurile rele erau aruncate spre Uniunea Europeană, pentru că le era frică de cetățenii lor. De aceea eu cred că e bine dacă va exista această nouă directivă. Însă eu mă întreb dacă situația legată de autorizare după, aș, după directiva din 2008, 2018 se va termina. Dacă statele membre într-adevăr vor fi capabile acum să ia o hotărâre în ceea ce privește autorizarea sau respingerea autorizării cultivării OMG-urilor. Rămâne de văzut. Așa cum v-am spus, situația e blocată. Ce trebuie să le, li se reproșeze statelor membre și de aceea există aceste procente ridicate în statele membre împotriva modificării genetice. E pentru că nimeni nu a explicat uh, publicului ce e de fapt acest procedeu. Nimeni nu știe clar, întrebați pe oricine, nimeni nu știe nimic în ceea ce privește tehnologia genetică. Și verzii și, ro- și cei roșii sunt foarte activi în acest sens în Germania la întrebarea ne dorim tehnologii genetice sau nu. Însă așa stau lucrurile în politică. Am zis că din punct de vedere științific, E fals să, să meargă mai departe cu această directivă și tocmai de aceea părerea mea este atât de împărțită. Directiva conține criterii foarte detaliate în ceea ce privește autorizarea și criteriile pentru autorizare. Dacă aceste produse sunt autorizate, atunci vom auzi din nou ceea ce am auzit astăzi. Sunt sigure pentru sănătatea umană, pentru sănătatea animală, pentru mediu? La aceste întrebări trebuie să se răspundă. Trebuie să fie autorizate doar atunci când nu cauzează probleme nimănui, nici oamenilor, nici animalelor, nici naturii. În ceea ce privește poziția Consiliului, există acea listă deschisă cu motive de neautorizare. Mie mi se pare ridicolă. Unii colegi care au luat cuvântul astăzi au spus, da, va fi destul de dificil să găsim motive. Nu, exact invers de situația. Și e ridicol pentru că orice motiv poate fi pus. Ne putem gândi la orice astfel încât să interzicem regional într-un stat membru sau în între, pe întregul teritoriu cultivarea să fie interzisă. După directiva din 2018, acolo există criterii privind autorizarea. Se spune clar ce poate fi cultivat, nu ne învârtim într-un spațiu negru apoi se lasă la bunăvoința statelor membre. Și atunci ar trebui să scriem foarte clar, nu ne dorim asta, măcar astfel am fi sinceri și fără să renunțăm la această pseudolistă. Mai am o întrebare pentru comisie. Faptul că statele membre au căzut acum de acord să nu existe un regulament, ci să se facă această legislație sub formă de directivă. Bine, eu trebuie să mă mai gândesc în acest sens, pentru că cu ce vin în plus statele membre aici? Prin această directivă, în anumite state membre nu se poate ajunge la, anumita, la următoarea situație. Va exista un comerț care va fi împiedicat cu organisme modificate genetic. Cum se poate împiedica o asemenea situație? Pentru că ar afecta mult piața internă. Și și acea directivă din 2018. Da, se restricționează mult și îmi pare rău, mai ales în ceea ce privește libertatea, libertatea cu care ne lăudăm tot timpul europenii, însă cel mai mult va fi restricționată libertatea fermierilor care doresc să cultive OMG-uri, însă vedem care e părerea majorității. Cum v-am spus încă de la început, eu nu știu cum voi vota. Probabil nu mă voi opune, însă nu știu dacă pot vota pentru. Vom avea această discuție și mai târziu. La colega Sommer, adesso la parola al colega Iavor, al vicepreședinte Iavor. Mulțumesc, doamnei Sommer. Și acum dau cuvântul vicepreședintelui nostru. Mulțumesc, domnule președinte irányba halad, a tagállamok számára lehetővé teszik, hogy könnyebben murat. Aceste reguli noi se referă și la suveranitatea națională și ar putea face ca statele membre să îi ajute pe fermieri pentru a cultiva OMG-urile. Asta față de situația anterioară, când statele membre care doreau să interzică cultivarea OMG-urilor se confruntau uh, cu tot felul de probleme pentru acest moratoriu. Există însă o, pro- o problemă cu această propunere și anume că uh, s-ar părea că cei care sunt împotriva cultivării OMG-urilor în statele membre ar avea posibilitatea să o facă acum printr-o procedură mult mai simplă. Așa că întrebarea care se pune este următoarea. Există posibilitatea de a proteja cetățenii împotriva riscurilor uh, derivate de pe urma cultivării OMG-urilor sau nu? Și aici uh, am putea să asistăm la apariția unui nou risc în Europa, unui pericol, pentru că s-ar putea să nu putem garanta acel nivel de securitate pe care ni l-am dorit pentru cetățeni, pentru că culturile n-ar mai respecta frontierele existente între statele membre, ar putea foarte ușor traversa aceste frontiere și acesta este un risc foarte ridicat pentru toate aceste regiuni și implică și costuri deosebit de mari în ceea ce privește, de exemplu, controlul care trebuie făcut. O altă problemă ar fi că dacă există o cultură masivă de OMG-uri în Europa, aceasta va duce la o prezență masivă a acestor culturi și n-ar mai exista niciun fel de obstacol în calea utilizării acestor OMG-uri pentru mai multe produse în lanțul alimentar. Iar consumatorii, care ar fi trebuit uh, practic să fie protejați printr-o astfel de legislație, nu vor mai dispune de o astfel de protecție pentru că legislația nu va fi destul de solidă și consumatorii, practic, nu vor mai ști ce cumpără în magazine. Iată de ce riscurile uh, vor crește pentru că se vor consuma produse care conțin OMG-uri. Cred totuși că singura soluție uh, nu ar fi aceea de a oferi statelor membre posibilitatea de a legifera în acest domeniu, ci ar trebui să întărim sistemul procedurilor de autorizare la nivelul UE, pentru că la momentul acesta riscurile pentru mediu și de sănătate publică nu au fost destul de bine analizate și uh, nu au fost uh, incluse în toate calculele făcute. Iată de ce posibilitatea de a introduce astfel de interdicții cred că uh, va da roade. În felul acesta am putea evita riscul cu care se confruntă consumatorii și, pe de altă parte, vom întări procedurile și legislația la nivel european, vom face ca ele să fie mai uh, exigente, mai stricte și vom putea ține cont de toate evaluările de impact, evaluările de risc care se fac. De exemplu, în Ungaria, pe care o reprezent eu aici la Parlamentul European și care este o țară care a luptat împotriva cultivării OMG-urilor, uh, și-ar vedea practic cetățenii expuși riscurilor derivate de pe urma cultivării de OMG-uri și practic OMG-urile vor fi prezente pe teritoriul nostru. Nu e suficient, prin urmare, ca statele membre să dispună de posibilitatea de a impune interdicții pentru cultivarea OMG-urilor. Avem nevoie de mai mult, avem nevoie de valori de risc mai stricte din punctul de vedere al mediului și al sănătății publice. Mulțumesc, domnule Iaver. Și acum, doamna Pitie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi fost uh, mulțumită dacă s-ar fi ajuns la o, un acord între Consiliu și Comisie pentru a interzice OMG-urile. Pentru că s-a dovedit că acestea afectează în mod clar biodiversitatea și au dus la dispariția de anumite specii și au consecințe și asupra producției alimentare. Dacă introducem OMG-urile, Asta înseamnă că companiile multinaționale care au brevetat anumite gene vor avea niște brevete pe viață. Deci va trebui să le cerem voie pentru a utiliza astfel de gene. Sunt companii care au introdus OMG-urile și pot să spun că sunt foarte mulțumită că în Croația nu se cultivă OMG-urile și că, practic, cetățenii sunt de acord și ne susțin. Nimeni nu pune sub semnul întrebării, practic, această decizie noastră. Și dacă dorim să vorbim aici de principiul protecției, um, principiului libertății de circulație a produselor, într-adevăr, trebuie să ne gândim și la suveranitatea pe care o avem noi în Croația, pentru că cum altfel ne putem proteja dacă vecinii noștri, de exemplu, hotărăsc să cultive OMG-urile? E o chestiune care nu este reglementată în niciun fel în această propunere. Și uh, cine poate împiedica, practic, uh, forțele naturii uh, să aducă polenul cu OMG și pe terii nostru și deci să contamineze și culturile noastre, pentru că o astfel de, de un astfel de consecințe nu pot fi plătite niciodată îndeajuns. În Europa, ca și pe alte continente, ar trebui să ne protejăm mediul și să menținem un echilibru din punctul de vedere al mediului. Decizia, practic, este în mâinile noastre și noi iar eu, în special în calitate de reprezentant al Croației, aș dori să spun următoarele. Dacă nu se modifică această propunere, atunci voi cere vecinilor noștri, Sloveniei, Austriei și Ungariei, să susțină propria mea inițiativă, o inițiativă pe care am lansat-o și care se referă la introducerea unei zone libere de OMG-uri, tocmai pentru a interzice utilizarea semințelor cu OMG și pentru a proteja biodiversitatea, mediul și turismul în țara noastră. Mulțumesc! Și acum, Michel. că euh, la Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că această chestiune este prioritară, dar pe de altă parte mă întreb unde am ajuns până acum, pentru că consumatorii, așa cum s-a spus până acum, sunt împotriva OMG-urilor în farfuria lor. Pe de altă parte, în această procedură care de altfel este antidemocratică, încearcă să protejeze Europa de invadarea cu OMG-uri. Și pe de altă parte, dacă vedem ce se întâmplă în restul lumii, în Argentina, unde situația este dezastroasă, de asemenea în Statele Unite, unde există o adevărată uh, uh, irreversibilitate din punctul de vedere al utilizării OMG-urilor și unde nu se mai poate modifica nimic. Pe de altă parte, și vreau să spun asta președinției, avem nevoie de condiții prealabile. Îl avem pe comisarul Juncker care a făcut o declarație pentru a spune că procedura de autorizare a OMG-urilor nu este democrată. Deci, iată, ar trebui să revizuim în primul rând această procedură de autorizare. Vedeți foarte clar că aici avem o majoritate calificată a statelor membre și că nu putem ajunge la o astfel de majoritate și până la urmă Comisia este cea care decide împotriva statelor membre care sunt împotriva OMG-ului. Deci este o procedură antidemocratică care trebuie revizuită. În al doilea rând, vorbim despre evaluarea riscurilor sanitare și pentru mediu. EFSA, Agenția Europeană, a fost criticată de nenumărate ori tocmai pentru că existau conflicte de interese în sânul propriei sale echipe. Și atunci când s-a arătat foarte clar că există riscuri sanitare uh, pentru anumite rase care au modificat porumb, modificat genetic, aceste date au fost publicate recent din nou și s-a văzut că EFSA a realizat studii care nu erau foarte clare, erau prea restrânse și până la urmă laboratoarele sunt cele care fac aceste studii și care au anumite interese. Deci nu avem niște certitudini clare în legătură cu aceste evaluări ale riscurilor. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, Aș dori să avem și o evaluare socioeconomică în ceea ce privește utilizarea OMG-urilor. Pentru că dacă vedem ce se întâmplă în lumea întreagă, acolo unde se utilizează OMG-uri, ne dăm seama că în ceea ce privește procesul de privatizare a semințelor în special există o scădere a prețurilor și vedem că din punct de vedere economic aceste țări nu au mai multe beneficii decât țările care nu utilizează OMG-uri. Deci trebuie să se facă un astfel de studiu pentru că el nu s-a făcut niciodată pentru OMG-uri. Și un alt comentariu, nu aș vrea să revin acum uh, la problema compromisului dintre Consiliu și Comisie. Aici sunt de acord cu colegii mei care au spus că, iată, Comisia acum trebuie să intervină dacă un stat membru refuză, pentru că înainte statul trebuia să intervină față de companiile care refuzau acest lucru, deci textul a fost îmbunătățit, dar ceea ce ne-ați oferit dumneavoastră nu este coerent din punct de vedere juridic. Și nimeni nu ne-a vorbit aici despre tratatul transatlantic. Dacă semnăm acest tratat transatlantic cu Statele Unite și dacă există un astfel de tribunal și există mai multe țări implicate, indiferent cine e, Croația, Austria sau alții, vom fi atacați pentru că nu există un profit clar în favoarea statelor membre. Și atunci ce vom face? Deci, consecințele vor fi directe asupra statelor membre care va putea, statelor membre care vor fi atacate în fața acestei instanțe de către companiile multinaționale. Deci eu sunt pentru o atitudine europeană, chiar dacă Federic și am încredere absolută în ceea ce face și în munca sa, însă cred că aceasta ne va face să suferim, pentru că noi, consumatorii, nu vom mai avea niciun fel de garanții în legătură cu ceea ce consumăm. Deci, iată, am nevoie de clarificări în legătură cu procedura, evaluarea riscurilor, uh, o analiză socioeconomică pentru a vedea dacă ne aduce beneficii sau nu și cred că în interesul cetățenilor noștri, în primul rând, trebuie să ne gândim la protejarea lor și abia după aceea să mergem mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Lize. Ja, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi rog pe colegi să aibă o discuție moderată și să fie flexibil în ceea ce privește negocierile cu Consiliul. Să-și argumentez declarația mea. Renate Zomăr ne-a vorbit despre situația juridică actuală. Poziția Renatei pe care ne-a prezentat-o e cea care e foarte relevantă pentru întregul PPE. Nu am discutat înainte de alegeri, însă Trebuie să ne fie foarte clar tuturor că dacă mergem spre o a doua lectură, atunci trebuie să avem puteri considerabile în Parlament și în grupurile politice, astfel încât fermierii și companiile care doresc să cultive OMG-uri, prin hotărârea Consiliului și a Parlamentului în prima lectură, să nu fie lăsați la o parte, defavorizați. În ceea ce privește ce, cum se autorizează vreau să rămânem foarte tehnici. Domnul Iar ne-a vorbit, ne-a spus că nu există niciun fel de etichetare, dar așa ceva ar fi de neconceput. Nu avem o directivă în acest sens și foarte mulți miniștri verzi în mari state, cum ar fi Italia, Germania, Franța, toți verzi au fost la masă și au luat această hotărâre. Nu știu cine a auzit de compromisul 0,09% amestec, care trebuie să apară pe etichetă, să fie etichetat. Acesta a fost hotărât de miniștri verzi, așa că nu puteți veni să spuneți că există probleme cu etichetarea, că e nereglementară. Nu, chiar a fost reglementată printr-un compromis. Cadrul actual juridic e următorul. Nu putem accepta niciun fel de regulament dacă nu cădem de acord cu Consiliul. Orice firmă are drept de autorizare dacă există dovezi științifice. Ne aflăm într-o situație în care în fiecare zi Curtea Europeană de Justiție poate să-i dea drept, dreptate unei firme care dorește să cultive organisme modificate genetic undeva în Europa. Știu că e foarte greu din punct de vedere politic. Indiferent ce credem noi personal despre OMG-uri, trebuie să ne fie foarte clar că există o majoritate în statele membre care nu și le dorește și această propunere a Comisiei trebuie să fie încheiată. Apoi, motive care nu țin de valoare, ci de alte, grup, de alte motive, statele pot să dea o interdicție la nivel național. Mie mi se pare că discutăm în detalii în ceea ce privește diferențe între Consiliu și Parlament. Consiliul a avut nevoie de patru ani. În discuțiile pe care le-am avut cu miniștrii și cu părțile implicate din landul din care vin, totul a fost foarte greu, am ajuns foarte greu la un asemenea compromis. Acum, dacă avem o discuție de bază, dacă spunem că ne dorim o interdicție generală la nivel european a OMG-urilor, aceasta ar duce garantat la negăsirea unei soluții. Le spun colegilor și mai ales acelora de la negocieri, doamna Reis, dați dovadă de pragmatism, aveți experiență, vorbiți cu toți uh, raportorii din umbră să negociați pragmatic și flexibil astfel încât să ajungem la o soluție. Problema nu e atât de mare pe cât ați făcut-o dumneavoastră în discuția noastră. Diferențele între Consiliu și Parlament nu sunt atât de dramatice și de aceea trebuie să depunem eforturi și să ajungem la o soluție rapidă. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, doamna Pilar Ayuso are cuvântul. Porque... Mulțumesc, domnule președinte. Nici nu vroiam să intervin pentru că sunt absolut de acord cu ce au spus domnul Lize și doamna Zomer. Însă, dacă ne referim la conținutul acestei dezbateri, o dezbatere care este destul de aprinsă și care depășește practic ceea ce reprezintă dovezile științifice și realitatea și cred că trebuie să ținem cont de acest aspect, pentru că s-au spus aici lucruri foarte inexacte. În primul rând, eh, securitatea care este dată de OMG-uri este dată pentru acele produse care au fost autorizate, pentru că până acum s-au făcut multe studii și nu s-a demonstrat niciodată că ar dăuna sănătății. Și niciun studiu făcut până acum nu s-a dovedit a fi falsificat. În al doilea rând, studiile științifice care au fost realizate la EFSA sunt realizate de oameni de știință independenți. Nu le fac nici comitetul director de la EFSA, nici Monsanto, ci e vorba de oameni de știință care au o anumită categorie. În ceea ce privește etichetarea, pentru că s-a menționat și această temă. Pe de altă parte, uh, consumăm uh, OMG-uri sau, sau nu? Noi, de exemplu, interzicem OMG-uri uh, cu produse din soia, însă importăm foarte multe produse de soia care conțin OMG-uri pentru că altfel nu am putea asigura creșterea animalelor. Deci, iată, putem uh, vorbi aici despre mediu, despre orice altceva, dar să nu vorbim despre sănătate și să nu spunem că vom interzice astfel de consum, pentru că până la urmă suntem dependenți, în special în ceea ce privește furajele pentru animale, de soia modificată genetic. Și, pe de altă parte, atunci când e vorba de chestiunea economică, dacă se cultivă OMG-urile acestea, se face pentru că ele sunt într-adevăr avantajoase. O, anche se siamo andati un po' più avanti. Mulțumim foarte mult! Am vorbit mai mult decât am prevăzut, însă cu toate acestea e un subiect care are nevoie de atenție. Acum voi da cuvântul comisiei care a fost menționată pe timpul discuției, așa că dau cuvântul comisiei. Domnul Pule. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este o dezbatere aprinsă, ca întotdeauna de câte ori vorbim despre OMG-uri, se întâmplă la fel. Aș vrea foarte pe scurt să vă spun că la comisie am fost foarte mulțumiți de progresele făcute de președinția Elena în luna iunie, pentru că dosarul era practic blocat de patru ani de zile, propunerea făcuse, fusese făcută în iunie 2010. A trebuit, bineînțeles, să uh, facem o serie de compromisuri pentru a ajunge la acest text și pentru a fi acceptat la Consiliu. Aș spune că această propunere ne asigură nouă o anumită certitudine juridică, o certitudine din punct de vedere științific și din punct de vedere al protecției consumatorilor, care îmbunătățește practic situația actuală. Situația actuală care, după cum bine știți, a dus la o serie de clauze de salvgardare impuse de anumite state membre care nu aveau o soliditate juridică și care fusese respinse la nivelul instanțelor supreme naționale în anumite state membre și președintele Barroso în programul său pentru al doilea mandat dorea să introducă un sistem prin care statele membre să poată lua decizii singure și să nu mai fie comisia care să ia decizii pentru ansamblul teritoriilor și a culturilor făcute. Această propunere are o serie de avantaje și anume că aduce o certitudine juridică statelor membre care nu doresc să cultive OMG-uri Bineînțeles, acestea sunt cele mai numeroase, pentru că există doar 5 state membre care cultivă OMG-uri în cadrul UE, în schimb, marea majoritate nu dorește să o facă. Și, deci, se oferă o certitudine juridică care nu exista în trecut, o certitudine juridică întărită la nivel comunitar, dar și la nivel internațional. Din punct de vedere științific acum, EFSA sau uh, vehiculat aici mai multe critici în legătură cu această agenție și e adevărat că putem să o facem, dar de câțiva ani încoace EFSA a făcut multe eforturi pentru a rezolva problema conflictelor de interese pe care o avea. Și v-aș reaminti aici că studiile științifice uh, făcute în Europa sunt uh, cele mai stricte, pentru că în alte părți ale lumii este mult mai ușor să autorizezi uh, Um, cultivarea OMG-urilor față de Europa, unde e nevoie de 5 până la 10 ani pentru a o face. Studiile științifice, deci aici, sunt foarte exigente, sunt foarte stricte și bineînțeles că ele pot fi îmbunătățite. S-a trecut, de exemplu, de la test, teste de toxicitate a redusă la teste pe 80 de zile și tocmai uh, în urma intervenției domnului Seralini am uh, trecut acum la faze de experimentare pentru astfel de teste de toxicitate. Bineînțeles, lucrurile se pot îmbunătăți, dar din punct de vedere științific, cred că suntem printre primii din lume. Referitor acum la protecția consumatorilor. Ce ne spune EFSA? Ne spune că, uh, ținând cont de metodele de studii actuale nu există riscuri pentru sănătatea consumatorilor, pentru că dacă ar exista, s-ar interzice cultivarea lor. Comisia a introdus însă niște proceduri de etichetare pentru ca consumatorul să aibă libertate de alegere. Etichetare care face ca pe piață să nu existe OMG-uri care să fie prezentate pentru consumul uman. Așa cum s-a spus aici, OMG-urile sunt utilizate în marea lor majoritate pentru furajele de animale. Însă în ceea ce privește aliment, alimentele pentru oameni, în primul rând nu există riscuri și în al doilea rând consumatorul are libertate de alegere în cazul în care există OMG-uri prezente în alimentele destinate omului prin acest sistem de etichetare și controlele sunt foarte riguroase în statele membre și de asemenea la nivelul frontierelor. Dacă doriți să vă povestim într-o zi cum se fac aceste controle la nivelul frontierelor, putem să o facem cu altă ocazie. Vroiam să fac un alt comentariu referitor la faza A. faza A, care nu se afla inițial în propunerea comisiei și de altfel nu se afla nici în propunerea făcută de Parlament la prima lectură. Faza A a fost introdusă ulterior pentru a debloca situația la Consiliu. Inițial existau două faze în paralel și după aceea s-a trecut la două faze consecutive. În primul rând faza A și după aceea dacă faza A nu merge bine, trecem la faza B sau la etapa B. Ce se întâmplă în prima etapă, etapa A? se încearcă să se clarifice situația între uh, doi actori printr-o oarecare curtoazie, să spun așa. Consiliul a introdus uh, un intermediar, și anume Comisia, uh, pentru această procedură. Este o procedură care, bineînțeles, va trebui să fie mai bine definită, dar, deocamdată, Comisia nu dorește să fie un negociator între un stat membru care refuză și o companie care ar dori să facă astfel de culturi. Poziția noastră, deocamdată, este că uh, noi suntem intermediari sau suntem un uh, factor un mijlocitor pentru a transmite poziția unui stat membru către o companie și viceversa. Bineînțeles că toată lumea se așteaptă și, de altfel, și companiile doresc acest lucru, pentru că nici ele nu doresc să aibă probleme și știu foarte bine care este poziția consumatorilor din Uniunea Europeană. Deci este foarte probabil ca aceste companii să accepte intervenția în această fază A, deci în prima etapă. Dacă nu se reușește, atunci se trece la a doua etapă, la faza B, cu acele motive care au fost Uh, care au fost propuse pentru a respinge cultivarea OMG-urilor din punct de vedere juridic. S-a pus aici o întrebare și în legătură cu obiectivele de mediu. Dacă apar elemente științifice noi din punct de vedere al mediului, din punctul de vedere al riscului pentru sănătatea omului sau pentru sănătatea animalelor, inclusiv insecte, în special insectele polenizatoare, bineînțeles că dacă apar astfel de elemente noi, ele trebuie aduse în fața EFSA, pentru că noi nu considerăm că ar fi bine ca statele membre să impună măsuri în domeniul mediului pe baza unor elemente științifice care uh, n-ar fi evaluate de către EFSA. Însă, alte elemente care ar putea apărea în domeniul mediului și care ar putea fi utilizate în uh, justificarea inclusă la motivația numărul 1, de exemplu anumite elemente care țin de partea naturală, a ecosistemelor, a habitatelor naturale și așa mai departe. Bineînțeles, aceste elemente ar trebui studiate îndeaproape și în cazul în care există dovezi științifice, EFSA ar trebui să-și dea avizul și ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legătură cu modificarea sau nu a avizului precedent. Iată, domnule președinte, comentariile pe care doream să le fac în legătură cu această propunere. Ne dorim, bineînțeles, să se adopte acest text uh, în a doua lectură, foarte rapid, la Comisia dumneavoastră și la Parlament, pentru a avea un text legislativ care să fie adoptat uh, destul de repede. În încheiere, m-aș exprima și în legătură cu propunerile care au fost uh, făcute aici, în legătură cu viitorul președinte al Comisiei. E vorba de o poziție nouă Bineînțeles, va trebui să analizăm, să clarificăm această poziție, pentru că e vorba de elemente noi pe care dânsul le-a prezentat și trebuie să respectăm, pe de-o parte, părerea cetățenilor europeni și atitudinea lor contrară cultivării OMG-urilor. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți de faptul că agricultura noastră depinde mare parte în ziua de astăzi de importurile de OMG-uri. Și dacă agricultura n-ar mai dispune de aceste OMG-uri pentru a asigura furajele pentru animale, aceasta reprezenta un cost din punct de vedere economic foarte ridicat. Așa că nu știu dacă merită să suportăm această consecință economică pentru a nu avea OMG-uri. Aceasta ar fi o deci- decizie de natură politică și, bineînțeles, Parlamentul ar avea de suportat consecințele la nivel politic pentru a lua o astfel de decizie. Dar, bineînțeles, vom discuta cu viitorul comisar și cu domnul Juncker această nouă politică în domeniul OMG-urilor. Iată ce vroiam să vă spun la acest moment. Mulțumesc! dottor Pudle. Arrivato a questo punto passare... Mulțumim foarte mult. Îi mulțumim comisiei și acum dau cuvântul doamnei Venturelli din partea Consiliului. Presidente, grazie a tutti per eh, Mulțumesc mult, domnule președinte. Ne mulțumesc tuturor pentru această dezbatere care a fost foarte interesantă. Am nouă pagini de notițe înaintea mea. Am ținut cont de întrebările specifice și și de cele generale pe care ni le-ați adresat. De cum vom începe în mod oficial negocierile, ne vom afla în poziția de a vă oferi un răspuns la majoritatea dintre ele. Însă acum voi răspunde doar la câteva de întrebările care au fost adresate, pentru că sunt întrebări care au tot apărut și probabil ar fi bine să clarificăm situația. Unii dintre membrii Parlamentului au adus în discuție următorul fapt. Faptul că există această primă fază în mecanismul de opt-out. Ei bine, această primă fază nu e una de a negocia, de negociere, negociere cu companiile. În ultimii ani ne-am dat seama că foarte multe companii își retrag cererile de autorizare. Deci această primă fază în siguranța juridică oferită e foarte clară încă de la începutul procesului. E o cerere făcută de statele membre prin intermediul Comisiei Companiei. Nu vorbim de negocieri pentru că se poate primi și un răspuns negativ și apoi începe a doua fază. Dacă compania, afacerea nu spune nimic, atunci acest lucru înseamnă că există certitudine juridică pentru toți jucătorii implicați. Apoi, natura restrictivă a acoperirii geografice. Am auzit menționându-se faptul că statele membre trebuie să aibă o mare flexibilitate. Aceasta este flexibilitatea pe care o vor avea, cea la care s-a ajuns la Consiliul din iulie, pe care ele au decis-o. Astfel încât se poate merge mai departe pas cu pas. E adevărat că dezbaterea e una foarte aprinsă în ceea ce privește opinia publicului. Au existat probleme și până acum. Obiectivul acestei propuneri nu este să schimbe sistemul comunitar de autorizare, așa cum bine știți. Asta depinde de, președintele, de președintele Juncker și de inițiativele legislative ale Comisiei. Trebuie să așteptăm propunerea Comisiei în acest sens. Însă doar pentru a rezolva problemele actuale, și toate statele membre au spus că se confruntă cu ele, Așa că noi, președinția italiană, Consiliul, am hotărât că e important să acționăm acum și să le oferim statelor membre posibilitatea de a restricționa sau interzice cultivarea OMG-urilor. E important ca acest text de compromis pe care unii l-au criticat, alții au fost de acord cu el, a fost aprobat de 26 de state membre, 20 sau 21 dintre aceste state membre sunt, în general, împotriva OMG-urilor Cred că e un punct important, pentru că chiar dacă sunt împotriva, au simțit că există garanții juridice suficiente în text la nivel național. Am ascultat cu mare atenție dezbaterea și sunt sigură că vom putea să mai discutăm despre costuri, securitate juridică, certitudine juridică și toate elementele care sunt, bineînțeles, foarte importante pentru Parlament și pe care are deja poziții bine definite. Cum vă spuneam despre listă, lista este o listă deschisă, o putem discuta. Nu am mandat pentru a face acest lucru, însă mulți dintre colegii din Spania spatele meu ascultă ceea ce spunem noi astăzi aici. Așa că nu am mandat să intru și pe acea, acest subiect. Însă vom da dovadă de flexibilitate, astfel încât statele membre să aibă, să poată să facă față unei situații care, pe moment, e problematică. Sunt convinsă că vom coopera bine cu doamna Ris, raportorul din umbră, și cu fiecare dintre dumneavoastră, astfel încât să ajungem la un acord la sfârșitul anului. Președintele, mulțumesc, doamnă Venturelli. Acum putem să dăm cuvântul doamnei raportor dacă dorește să închidă dezbaterea. Nu știu dacă dorește să revină la anumite puncte sau putem pur și simplu să continuăm pentru că timpul zboară. Nu, nu dorește să intervină. Foarte bine. Atunci avem sesiunea plenară în septembrie pentru rezultatele din Consiliu și apoi până la 19 octombrie amendamentele trebuie trimise până la 14 octombrie și 5, în 5 și 6 noiembrie vom discuta în cadrul comisiei, iar apoi va avea loc votul, probabil în ianuarie. Suntem foarte în urmă. I-am cerut deja domnului Kerpen să discute despre semestrul european cu noi după masă, pentru că îi vom avea aici pe cei doi comisari. Și cred că reprezentanții comisiei vin special de la Luxemburg pentru a ne spune care e starea de fapt în care în ceea ce privește strategia UV privind alcoolul au venit special, așa că aș dori să ne ocupăm de acest punct acum, repede, așa că îi dau cuvântul domnului Wilmut, care e cel care a venit cu această inițiativă. Apoi vom vedea ce are de spus comisia. Mulțumesc! Ar fi foarte bine dacă um, ați putea părăsi sala în liniște, pentru că e o chestiune importantă. E păcat că nu am avut mai mult timp să o discutăm. Prego di fare silenzio per consentire. Președintele, vă rog să faceți liniște astfel încât colega noastră și apoi comisia să poată să își țină prezentarea. Mulțumesc! Cum spuneam, E o chestiune foarte importantă. Cu toții știm care, sunt, care e impactul asupra sănătății pe, de pe urma consumului de alcool. Am făcut multe progrese de la ultima strategie privind alcoolul. Vă rog să faceți liniște cât timp discutăm de acest subiect foarte important. Posso chiedere al Consiglio, magari se c'è... Cer Consiliului, spune președintele, să negocieze cu oricine are de negociat în afara sălii. Încă nu am primit o propunere pentru o nouă propunere privind alcoolul, nimeni nu a văzut-o. Nu avem niciun fel de asigurări că cea existentă va fi renoită, chiar dacă am pus presiune și noi, Parlamentul și statele membri. Dacă, am știm, dacă știm că a existat o revizuire, ultima a expirat în 2012. Ce se va pune în aplicare de acum până în 2016, ce, cu ce va fi înlocuită, nu știm. Mă voi asigura că Parlamentul începe munca asupra acestei rezoluții cât de repede. Vom continua noi Parlamentul să presionăm Comisia și Consiliul pe subiect. Un al doilea subiect. În ceea ce privește tachitarea alcoolului, sub regulamentul privind informațiile alimentare, din nou, nici aici nu am primit nimic. Pentru alte alimente, cum ar fi laptele, fructele și așa mai departe, sucurile, etichetele pentru alcool nu conțin informații în ceea ce privește substanțele nutriente conținute. Apoi, obezitatea e o problemă foarte mare, știm ce se întâmplă cu ea, așa că ne dorim o inițiativă și în acest sens. Vă rog, aș dori niște răspunsuri. Mulțumim. Am două cereri de luare a cuvântului. Le cer colegilor să vorbească pe scurt și apoi dau cuvântul comisiei. Domnul Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva puncte. Strategia privind alcoolul, cea existentă, a înregistrat un anumit succes pe care cred că ar trebui să-l continuăm. Apoi cred că e neapărat important să nu pierdem niciun avans făcut pe timpul precedentei strategii. E de asemenea important să înțelegem că nu există o singură măsură care să fie bună pentru fiecare. Există diferențe culturale, diferențe naționale și trebuie să ne asigurăm că se va ține cont de ele. Apoi, vreau să uh, Sprijin cele spuse de colega mea în ceea ce privește etichetarea. Avem nevoie de mai multe informații. Consumatorii au nevoie de mai multe informații pentru a ști ce consumă și în ceea ce privește conținutul caloric, dar și alte ingrediente. Provocarea e să găsim o strategie care să meargă mână în mână cu inițiativele din statele membre, cu cele mai bune practici și să dea un rezultat de care într-adevăr avem nevoie. Întârzierea cred că nu a făcut decât să afecteze instituțiile. Știu că Parlamentul a cerut foarte mult această inițiativă, de aceea eu sper că vom progresa cât de repede, astfel încât să ne asigurăm că recâștigăm momentul prins pe această chestiune importantă. Mulțumim, are cuvântul acum doamna Soica. Mulțumesc, domnule președinte. Și data trecută, în ceea ce privește strategia privind alcoolul, am luat cuvântul. Îmi pare foarte rău că nu lucrăm deja pe o nouă strategie. Strategia 2012 tocmai a expirat și nu lucrăm la o nouă strategie. E mare păcat. Eu cred că ar trebui să începem cât mai repede această muncă. Trebuie să spun că există diferențe culturale de care trebuie să se țină cont și trebuie să începem cât de repede. Etichetarea este foarte importantă, conținutul caloric e foarte important. E important să știm că un pahar de vin are exact atâtea calorii cât o, un baton de ciocolată. Trebuie să ținem cont de diferențele între nord și sud, tradițiile sunt diferite. Uh, în unele țări alcoolul este un aliment, la tineri însă de multe ori e o dependență. Eu cred că statele membre trebuie să dezvolte o strategie în care să țină cont de regulile care există. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul comisiei astfel încât să ne spună care e starea actuală în ceea ce privește strategia lor pentru alcool. Domnule Ryan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mă lăsați să vorbesc acum, mai spre sfârșit, și să vă țin ocupați înainte de pauza de prânz. Aș dori să reacționez prin a menționa în primul rând următoarele. Am auzit comentariile făcute de membri. Percepția pe care o aveți că nimic nu s-a întâmplat până în 2012 probabil că e greșită. În următorul sens. Am făcut o evaluare a strategiei și această evaluare s-a încheiat anul trecut, în 2013, cu o concluzie interesantă. Concluzia a fost că instrumentele și mijloacele din strategie din 2006 au fost considerate ca fiind pertinente pentru a ajunge la obiectivul propus. Așa că situația pentru noi a fost următoarea. Ce urmează? Chestiunea importantă a fost și este în continuare următoarea. Cu toate că s-au făcut atâtea eforturi, încă avem o problemă legată de sănătate. Am decis ca în primul rând să încercăm să investim mai mult în instrumentele deja folosite. Am căzut de acord că trebuie să ținem cont de obiectivele de care le aveam în 2006 și să Lucrăm cu statele membre și părțile implicate, astfel încât să ne asigurăm că ne atingem obiectivele. Am uh, lucrat cu Comitetul Autorităților Naționale, în primul rând, astfel încât să vedem care sunt uh, domeniile pe care ar trebui să le tratăm cât mai rapid împreună. Cu statele membre am colaborat timp de mai multe luni pentru un plan de acțiune din partea statelor membre în ceea ce privește consumul excesiv de alcool și tineret. E un uh, domeniu în care își doreau să se înregistreze rapid progrese. Apoi, în aceeași perioadă de timp, am oferit uh, sprijin financiar pentru acțiuni comune între statele membre, astfel încât să fie analizate diferite probleme în care statele membre ar putea să își unească puterile și aceasta să fie o bază pentru viitoare acțiuni. Am considerat că atât aceste acțiuni comune, cât și planul de acțiune ar putea să fie niște instrumente interesante și pe care să le folosim ce am făcut în 2008 a fost suficient pentru acțiune. Azi nu pot să vă spun dacă vom avea o nouă strategie sau nu. Ceea ce e clar e că vom lucra cu statele membre astfel încât să vedem care e calea cea mai bună înainte, o strategie sau altceva, altceva ce v-ar putea interesa e că am facilitat munca statelor membre în ceea ce privește obiectivul. Va fi o bază de discuție cu noul comisar european să vedem care sunt viziunile statelor membre în ceea ce privește viitorul unei noi strategii. Pentru că o nouă strategie înseamnă că trebuie să facem ceva nou. Dacă facem același lucru, atunci vorbim doar de o revizuire a cadrului existent. Nu vreau să mă lungesc astăzi, mă, m-aș întoarce cu plăcere oricând mai târziu să vă dau mai multe detalii despre planul de acțiune dacă acesta va fi sprijinit de statele membre. Și să vă spun mai multe când statele membre vor discuta deja documentul privind obiectivele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule, doamnă Vilmot. Mulțumesc foarte mult dar de fapt nu cred că e suficient. E foarte clar că Parlamentul își dorește o strategie pe viitor, așa că nu e suficient să spună ne-am uitat, asta s-a întâmplat anul trecut, nu am făcut mai nimic acum. Există foarte multe care pot fi făcute pentru a îmbunătăți strategia, recomandările din partea Organizației Mondiale a Sănătății pot fi uh, analizate, putem vedea cum ar fi, putem vedea cum poate fi restricționată publicitatea și multe astfel astfel de lucruri. Și apoi o creștere în cercetare în ceea ce privește alcoolul. Sunt multe lucruri care ar putea fi făcute. Poziția Parlamentului e clară. Ne dorim ceva care să înlocuiască strategia. Nu o dorim lăsată doar așa, deoparte. Nu e ceea ce ne dorim și nu e suficient. Așa că trebuie să vă întoarceți la noi cu ceva mai concret, de, mai concret decât nu vă faceți griji, analizăm totul. Nu e suficient, îmi pare rău. Președintele, dacă îmi permiteți, aș dori în primul rând să-i mulțumesc Comisiei pentru prezentare și să spun că Parlamentul își va defini poziția pe acest subiect la una din reuniunile viitoare. Mulțumesc Comisiei și ne vedem după masă.